So then, colleagues, I think we should... Dragi colegi, cred că ar trebui să continuăm uh, programul nostru, iar cei care doresc să continue discuțiile între ei, pe aceștia îi rog să facă acest lucru în afara sălii. Îi rog uh, același lucru și pe cei care sunt în spate, în sală. Vă rog să părăsiți sala și să continuați discuțiile în afara acesteia. Vă mulțumesc! Este destul de liniște acum, așadar trecem la prezentarea unui studiu privind situația copiilor indigeni cu dizabilități. Este un studiu și un subiect deosebit care se leagă de uh, raportul nostru din proprie inițiativă cu privire la populația indigenă. Avem uh, un studiu extern pe acest subiect și o salut pe doamna profesoară Isabel Inguanzo, care este profesor asistent la Universitatea Loyola din Andaluzia, din Spania, și care este autorul acestui studiu. Are un doctorat în științe politice și cercetarea sa se concentrează în mod primar pe politici comparate, mișcări sociale, drepturile omului și studii minoritare. Copiii indigeni cu dizabilități sunt uh, afectați de diferite tipuri de discriminare. Nevoile lor specifice uh, sunt uh, luate în considerare la diferite niveluri. Situația lor rămâne adesea foarte puțin studiată. La ONU acest subiect numai de curând a fost a intrat în atenție. A fost foarte dificil să se colecteze date pe acest subiect, iar pentru autoare a fost foarte important să poată discuta direct cu populația indigenă care este afectată de dizabilități și cu rețelele implicate. Stimați colegi, aveți o copie a acestui studiu, atât pe hârtie cât și în format electronic. Ea v-a fost trimisă. Și acum cred că a sosit momentul să îi dăm cuvântul uh, autoarei studiului. Aveți atenția de plină a uh, comisiei noastre și, sigur, puteți să folosiți și aparatura din dotare pentru a vă prezenta slide-urile. Hello everyone. Hola, buenas tardes. Bună ziua tuturor. Eh, bien, ante todo quisiera darles las gracias. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia oferită de a fi prezentat aici și de a face acest studiu pentru că am învățat, am aflat lucruri uh, enorm de multe de la persoane absolut extraordinare. Uh, acest studiu are ca obiectiv identificarea principalelor probleme în obținerea de date în legătură cu copiii indigeni uh, cu disabilități Uh, care sunt uh, modelele în urmărit în ceea ce privește drepturile copiilor indigeni cu dizabilități și unde și cum poate contribui Uniunea Europeană la îmbunătățirea, îmbunătățirea situației copiilor indigeni cu dizabilități. Foarte pe scurt. Vă explic metodologia studiului. Am uh, citit literatura academică și juridică, am avut uh, discuții cu uh, membrii grupului uh, rețelei globale a persoanelor cu dizabilități uh, uh, indigene. Um, unii au fost uh, tineri copii cu dizabilități, dintre care mulți au născut cu o dizabilitate și alții au uh, Um, au devenit handicapați în timp, au, cât, au dobândit handicapul în copilărie sau chiar la vârsta adultă. Um, am discutat și cu organizații, uh, ONG-uri, Alianța. Uh, voi vorbi puțin mai rar, spune vorbitoarea și îi mulțumim. Um, Alianța Internațională pentru Persoanele cu Dizabilități și persoane de la Comisia Europeană, de la DEFCO printre alte organismuri și ONG-uri. Astfel am identificat tipurile de încărcări ale drepturilor omului și am încercat să identificăm cauzele acestora. Am trimis chestionare online uh, mai multor organizații pentru drepturile popoarelor indigene în Africa, America Latină și Asia și am încercat să vedem dacă uh, Ehm, aceste tipuri observate în interviuri eh, se regăseau și în alte locuri. Pe această bază am făcut trei studii de caz, unul în Africa, unul în Asia și unul în America Latină eh, și am evaluat toate politicile relevante în ceea ce privește drepturile popoarelor indigene și drepturile copiilor și drepturile persoanelor cu dizabilități ca să vedem um, unde și cum poate să acționeze Uniunea Europeană mai mult sau mai bine. Drepturile copiilor uh, indigeni cu dizabilități se bazează pe trei instrumente legale um, pe care s-a concentrat și acest studiu. E vorba de Convenția ONU pentru drepturile copiilor și veți vedea în prezentare principiile călăuzitoare ale acesteia, um, care sunt esențiale în studiul realizat. Un alt instrument fundamental este Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, um, care stabilește, stabilește faptul că o dizabilitate este o condiție socială și nu o problemă individuală. Deci, nu încercăm să descoperim uh, care sunt uh, uh, dizabilitățile individuale, ci care sunt barierele sociale care nu permit unei persoane să participe pe deplin în comunitatea sa. Și ne-am bazat mai ales pe articolul 7, care vorbește în mod specific de copiii cu disabilități și articolele 31 până la 33, Uh, care se referă la colectarea de date, cooperarea internațională și monitorizarea situației. Și acestea pot fi foarte importante pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul European. Și uh, ultimul instrument juridic pe care ne-am bazat este pe de o parte Convenția uh, Organizației Internaționale a Muncii 169, care integrează persoanele indigene, chiar dacă nu vorbește în mod specific despre persoanele indigene cu dizabilități, dar vorbește despre copii indigeni și pe de altă parte Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene, care um, include concret în articolele 21 și 22 Um, drepturile persoanelor definite într-un anumit mod. Deci, aceste elemente și această definiție vor fi fundamentale în următoarea secțiune a studiului, care se referă la date, care uh, include datele uh, uh care au fost obținute până acum și se regăsesc în acest studiu. Mai întâi, în ceea ce privește uh, Uh, datele privind extinderea fenomenului. Uh, uh, forumul ONU privind populațiile indigene estimează că 50, există 54 de milioane de persoane indigene cu dizabilități în lume. Um, Însă existența dizabilităților uh, uh, este foarte diferită în țări ca și Canada, Australia și așa mai departe. Aici uh, dizabilitățile sunt mai frecvente în rândul persoanelor indigene decât în rândul populației generale, iar în Columbia sau Brazilia, din potrivă. Și în aceeași țară, de la o comunitate la alta, dizabilitățile sunt mai mult sau mai puțin frecvente, pentru că barierele sociale și structurale pot afecta în mod diferit o comunitate sau alta, dar și mai ales faptul că există probleme mari uh, când uh, se încearcă să se uh, rezolve aceste probleme, să se pună în aplicare aceste politici. Pentru că multe țările cu populație indigenă nu includ um, întrebările grupului de la Washington. Întrebarea nu este aveți o dizabilitate, ci Uh, în ce măsură aveți posibilitatea să vedeți la un metru, să mergeți pe jos 200 uh, de metri, să ascultați muzică. Este uh, o modalitate mai bună de a măsura dizabilitatea decât să se întrebe clar aveți o dizabilitate pentru că dizabilitatea este văzut negativ în anumite grupuri. În unele țări nu se include nici autoidentificarea ca populație indigenă deci, în anumite țări nu se recunoaște chiar că există populații indigene și uh, nu se pun întrebările în acest fel. Și lipsesc multe date atunci când vine vorba de dezagregarea datelor uh, pe sex sau vârstă. Deci e foarte dificil să se vadă în ce măsură politicile sunt eficiente pentru a răspunde problemelor copiilor indigeni cu dizabilități. Următorul uh, punct sau următoarea întrebare este ce știm despre drepturile omului în cazul copiilor indigeni cu dizabilități și care sunt riscurile. Riscurile de pe ecran au fost alese de persoanele indigene cu dizabilități și puse în ordinea priorităților. Deci, întâi există dreptul la viață, la integritatea fizică, demnitate și libertatea de mișcare. Toate persoanele indigene cu dizabilități eh, care au participat la aceste discuții au spus că infanticidul copiilor indigeni cu eh, dizabilități eh, este sau a fost o problemă în comunitățile lor, pentru că de multe ori există uh, stigmate, bariere culturale când vine vorba de dizabilități și multe comunități se consideră că dizabilitatea uh, este un blestem sau o pedeapsă pentru că familia a făcut ceva rău uh, sau uh, pentru că această persoană a făcut ceva rău într-o viață trecută. Dacă copiii supraviețuiesc în primii ani, mulți dintre ei suferă de torturi și uh, tratamente crude sau degradante, mai ales copiii albinoși din Africa. Din aceleași cauze culturale, au și probleme legate de malnutriție, sunt mai prost hrăniți decât uh, frații și surorile lor. În familie sau, familii sau comunități uh, care suferă de discriminări socioeconomice. Un uh, alt uh, tip de mm, uh, probleme identificate uh, sunt faptul că copiii, dar mai ales fetele uh, indigene cu dizabilități, sunt agresate fizic și mai ales sexual, mai ales copii, fetele indigene cu dizabilități de comunicare sau intelectuale. S-a observat că agresiunile sexuale, aceasta este, și există o teorie de, uh, care are, de, are legătură cu inegalitățile și uh, dezechilibrele de putere, dar și cu impunitatea. Și, bineînțeles, aceste fete indigene cu uh, dizabilități în comunicare sau psihologice uh, nu reușesc să denunțe aceste tipuri de agresiuni, mai ales că nu există servicii sociale. Au existat și cazuri de sterilizare forțată din partea membrilor comunității sau din afara comunității și ca reacție la aceste atacuri și violențe sexuale repetate. Familiile hotărăsc să le sterilizeze pe aceste fete este o soluție de ultim recurs, oarecum. Și, în fine, libertatea de mișcare, atât în Africa cât și în uh, Asia, ni s-a spus că mulți dintre acești copii nu ies niciodată din casă din cauza stigmatului legat de dizabilitate. Deci, uh, sunt reținuți înăuntru și de multe ori legați de pat. Asta ni s-a spus în interviuri. Și anumiți membri ai comunității nici măcar nu știu de existența acestor copii. Pentru că se încearcă să se ascundă o dizabilitate pentru că este asociată cu un stigmat sau cu un blestem. Alte drepturi, de asemenea importante, sunt dreptul de a participa la viața socială și culturală a comunității. În cazul copiilor, acesta are o dimensiune specială, mai ales când vine vorba de timpul liber uh, și de joc copiii se dezvoltă prin joc în primii ani de viață, așa învață rolurile sociale și învață feluri de a fi care sunt utile în viața ulterioară, la școală și în viața adultă. Dacă acești copii nu ies niciodată din casă și nu au legături, nu au um, interacțiuni cu alți copii din comunitate, nu dezvoltă um, uh, aceste capacități și nu se pot mm, beneficia de acest uh, drept se spune că principala activitate a unui copil cu dizabilități în comunitatea sa este să stea acasă și au dificultăți în a-și face prieteni. Alt drept fundamental este dreptul la educație, pentru că acesta va oferi dreptul la un loc de muncă demn, cu un salariu demn și, în multe cazuri, ale comunităților indigene, uh, școlile sau sunt foarte departe sau nu sunt adaptate, n-au structură adaptată sau materialele nu sunt adaptate. Și dacă sunt, aceste școli care au infrastructură adaptate și personal format pentru a ajuta copiii, copiii cu dizabilități, acestea sunt în orașe, deci foarte departe de locurile în care trăiesc acești copii. Deci, um, um, este o dificultate economică majoră pentru familii să trimită copiii până în orașe și de multe ori copiii practic nu merg la școală. Consecința este faptul că dacă nu merg la școală și rămân acasă, mulți copii sunt victime ale unor rețele de exploatare a copiilor. De exemplu, în Kenya uh, intră în rețele de exploatare a copiilor care îi pun la cerșit pe străzi sau sunt exploatați sexual sau uh, prin, prin muncă în casă, deci ajută la treburi în casă. În fine, accesul la, terenuri, la terenuri și la uh, servicii de bază și serviciul la justiție. Acesta a fost unul dintre principalele drepturi care au fost menționate, deci lipsă de servicii de justiție interculturală. Deci, pe de o parte, sunt multe persoane indigene cu dizabilități care se află în închisoare și copii cu dizabilități care au uh, fost victimele încălcărilor unor drepturi nu au suficiente posibilități de a denunța acest lucru și astfel continuă climatul de impunitate. Apar probleme în accesul la serviciile de sănătate și la programe de asistență socială, care sunt principalele cauze ale dizabilităților ele sunt legate de bariere și nu de disfuncționalități. Pe de o parte, acestea sunt sărăcia și excluziunea, în comunitățile vulnerabile din punct de vedere uh, socioeconomic. Uh, costă foarte mult ca acești copii să beneficieze de tot uh, echipamentul și sprijinul necesar pentru a participa uh, complet la viața comunității și uh, dizabilitatea uh, face să crească sărăcia și sărăcia face să crească dizabilitatea. Este un uh, cerc vicios. Pe de altă parte, sunt bările culturale, stigmatul și prejudecățile care merg de la nescolarizarea copiilor până la infanticid și apoi îndepărtarea dintre de comunităților de serviciile de bază de care au nevoie acești copii și în fine expunerea la conflicte armate și uh, dezastre naturale. Am observat în interviuri faptul că în aceste în locuri foarte diferite, cum ar fi R de Congo sau Nepal, când a apărut o situație de urgență și comunitățile indigene au trebuit să fugă foarte repede, mulți copii indigeni cu dizabilități au fost lăsați în urmă, știind că erau lăsați uh, în, uh, lăsa, abandonați unei morți sigure. Familiile îi abandonează, dar și programele de reducere a riscului de dezastre nu includ drepturile acestor copii. De ce? Pentru că persoanele indigene cu dizabilități nu participă la procesele de luare de decizie în momentul în care se stabilesc aceste programe. Timpul este limitat, așa că voi prezenta foarte rapid, dar dacă aveți întrebări în legătură cu cazurile studiate, puteți să puneți întrebări. Am studiat trei cazuri, unul în Brazilia, altul în Nepal și altul în Kenya. Unele au început uh, să fie puse în aplicare măsuri pozitive pentru a îmbunătăți situația și, așa cum am spus anterior, am studiat și cadrul politicilor Uniunii Europene care pot, afect, pot să-i afecteze pe acești copii. Am evaluat principalele instrumente de cooperare și, dezvol- și dezvoltare ale Uniunii Europene, concluziile uh, Consiliului uh, Popoarelor pentru Popoarele Indigene, documentele Uniunii Europene pentru Acțiunea Externă, alte documente pentru drepturile omului și rezoluțiile Parlamentului European. În general, am observat că Uniunea Europeană nu prea um, include uh, aceste elemente, doar pune lista grupurilor vulnerabile. De exemplu, se spune să va acorda atenție deosebită unor grupuri vulnerabile, cum ar fi uh, persoane, uh, femei însărcinate, copii, uh, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și așa mai departe. Dar de multe ori nu se merge mai departe prin așa numita twin track approach, adică nu există o abordare specifică pentru uh, categorii specifice și asta înseamnă că nu există niciun uh, um, buget specific pentru categorii, pentru anumite categorii. Recomandările studiului merg în trei direcții. Îmbunătățirea colectării datelor, îmbunătățirea cadrului juridic și acțiuni țintite um, pe care le poate pune în aplicare Uniunea Europeană. În ceea ce privește îmbunătățirea colectarea datelor, trebuie să se continue eforturile pe care le face Uniunea Europeană în cadrul obiectivului 17 din obiectivele de dezvoltare durabilă, care se referă la colectarea datelor. Să încerce ca, prin dialoguri în legătură cu drepturile omului și în dialogurilor politice, să includă întrebările grupului de la Washington deci e vorba de întrebări legate de identificarea etnică și să facă studii în legătură cu subiecte foarte sensibile, cum ar fi infacticidul, sterilizarea forțată și așa mai departe. E nevoie de studii de calitate mai bună și trebuie să se promoveze capacitatea tehnică, mai ales în domeniul statisticii, um, în țări terțe cu care colaborează Uniunea Europeană o opțiune interesantă ar fi reînnoirea inițiativei Indigenous Navigator, care are obiectivul de a se strânge date în legătură cu comunitățile indigene mm, în interesul comunităților indigene și să se evalueze chestionarele, pentru că nu includ întrebările grupului de la Washington și de aceea nu este ușor să se evalueze mm, dizabilitățile sau drepturile persoanelor cu dizabilități prin intermediul acestui chestionar și, în general, Um, aplicarea unei metodologii bazate pe drepturile omului, să se identifice care sunt uh, drepturile care sunt încălcate, garantate, care sunt barierele sociale și așa mai departe. În ceea ce privește îmbunătățirea cadrului juridic, Uniunea Europeană poate să continue să folosească dialogurile politice și um, privind drepturile omului poate să ceară statelor membre să ratifice convențiile uh, ONU importante uh, pentru drepturile copiilor indigeni cu dizabilități. Trebuie să ceară statelor membre să includă copiii indigeni cu dizabilități uh, în acțiunilor de cooperare externă în ghidurile Uniunii Europene. Parlamentul European poate să adopte rezoluții facem diverse propuneri în studiu care, de rezoluții care îmbunătăți cadrul juridic și poate uh, să facă un lucru inovant și anume să dezvalte protocoluri pentru consimțământul liber, informat al persoanelor cu dizabilități, inclusiv al copiilor indigeni cu dizabilități, pentru că am observat din chestionare că acolo unde s-a aplicat consimțământul anterior informat. Informațiile nu au fost niciodată la dispoziția persoanelor cu dizabilități și ele nu au participat niciodată. Și acest lucru are consecințe importante când vine vorba de drepturile omului. În fine, pot uh, fi puse în aplicare acțiuni specifice pentru a garanta participarea persoanelor cu dizabilități în dialogul privind drepturile omului în forurile internaționale, să, să crească vizibilitatea acestei categorii um, în forul unde se discută despre drepturile femeilor, drepturilor persoanelor cu dizabilități, drepturile indigenilor și drepturile copiilor, să se ceară statelor membre ale Uniunii Europene să aibă, care au persoane indigene pe teritoriul lor, să trimită informații în legătură cu situația copiilor indigeni cu dizabilități, se extinde uh, includerea intersecționalității între grupurile vulnerabile și uh, să pună în aplicare acțiuni specifice, campanii de sensibilizare, sprijin uh, pentru părinții copiilor cu dizabilități și așa mai departe și să supravegheze bugetele, deci să se asigure și sublin, președinta rețelei globale pentru persoanele cu dizabilități subliniază asta, insistă, și anume să facă în așa fel încât bugetele pentru copii indigeni cu dizabilități se adresează copiilor care au deja dizabilități, dar nu au scopul prevenirii dizabilităților sau, deci, sunt copii care deja au dizabilități și uh, trebuie să fie folosite pentru ca acestea, aceștia să se bucure de drepturile lor. Mă opresc aici dacă aveți uh, întrebări, vă răspunde cu plăcere. Mulțumesc! Thank you, Professor Inguanzo. Mulțumesc, uh, doamna profesor, pentru prezentarea studiului dumneavoastră și pentru recomandările detaliate pe care ni le-ați oferit. Colegii cred că doresc acum să adreseze întrebări și îi dau mai întâi cuvântul domnului Asias. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, doresc să intervin și, în primul rând, aș dori să o felicit pe doamna profesor pentru uh, prezentarea sa. Comunicarea pe care ne-a oferit-o uh, este deosebită. Lucrăm la Parlamentul European pe acest subiect, uh, analizăm persoanele indigene și eu sunt raportor uh, pentru un raport care se referă la această populație și care încet încet se apropie de final. De asemenea, analizez situația diferitelor populații indigene din lume astfel încât Parlamentul European să fie cu adevărat conștient de care sunt efectele uh, asupra acestor persoane, să vedem ce îi afectează și uh, să putem să le promovăm drepturile. Ați, uh, ne-ați adresat o întrebare specifică care are legătură cu copii din populație indigene care suferă anumite dizabilități. Și aș dori să adresez o întrebare pentru că trebuie să ținem cont de diversele niveluri, problemele care apar uh, în comunitățile indigene, ați vorbit despre infanticid, uh, despre motive ancestrale, culturale, respectiv că copilul tinde să fie acuzat de anumite uh, probleme, malnutriția, abuzurile sexuale, ei bine, toate acestea se întâmplă în sânul acestor comunități. Pe de altă parte, relația populației indigene cu țările și statele în care locuiesc este de asemenea una problematică și apar și alte dificultăți. Aș vrea să știu în ce măsură statele ar putea și ar trebui să lucreze mână în mână cu aceste comunități pentru a depăși aceste practici arhaice și inumane și aceste credințe, pentru că știu că sunt o serie de uh, aspecte care au fost menționate aici, dar întrebarea fundamentală este dacă acceptăm că există drepturi universale, atunci trebuie să ne asigurăm că uh, acestea pot fi respectate și asigurate peste tot. Și dacă este să privim particularitățile anumitor comunități, este destul de dificil să uh, protejezi toate drepturile omului. Și aș vrea să știu dacă țările ar trebui să lucreze mână în mână cu comunitățile pentru a depăși dificultățile pe care le întâmpină, uh, respectiv situația care se referă la practici arhaice. Aceste comunități fac parte din anumite state care nu sunt în mod deosebit îngrijorate de ceea ce se întâmplă în sânul acestor comunități. Și uh, nici măcar de drepturile omului la modul general, ce să mai vorbim despre drepturile omului uh, la nivelul comunității indigene, iar uh, copiii nu-și pot depăși dizabilitățile de multe ori pentru că sunt foarte departe de centre urbane unde beneficiază de structura de infrastructura necesară pentru a putea trăi uh, cu dizabilitățile de care suferă. De aceea, adresez această întrebare. Cum uh, vedeți această relație între state și comunități uh, și cum considerați că pot colabora acestea astfel încât să se depășească situațiile problematice? Cum poate Uniunea Europeană, pentru că ați menționat-o uh, de destule ori, cum poate Uniunea Europeană să utilizeze mecanismele uh, de sprijin pentru dezvoltare puse la dispoziția acestor țări, astfel încât ele însele să promoveze inițiative pedagogice sau de altă natură pentru a ajuta pe oameni să fie conștienți de aceste probleme și să meargă un pas mai departe și să depășească aceste situații inumane care apar. Mulțumesc, domnul Corau. Bueno, primero quiero agradecer. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc pentru toate explicații și uh, pentru studiu. În italiană, violența și intoleranța um, împotriva populațiilor indigene nu are sfârșit. Ehm, singura vină a popoarelor indigene este faptul că nu au dorit eh, să se adapteze modelelor eh, lumii occidentale moderne, continuă să nu se bucure de pace și să suporte discriminări, inclusiv când vine vorba de drepturile elementare. Acest studiu a dus în sfârșit la lumina zilei fenomenul dizabilității copiilor indigeni în toată complexitatea sa a stabilit un cadru exhaustiv al, instrument, al elementelor cu care se confruntă aproape toți copiii cu dizabilități în comunitățile indigene și realitățile lor, uh, pe baza unui eșantion destul de larg. Um, o societate nu poate, fi, nu poate fi egalitară dacă nu este inclusivă. Pentru persoanele cu dizabilități și copii, mai ales uh, cei mai vulnerabili dizabilitatea în comunitățile indigene este un aspect puțin aprofundat, mai ales când vine vorba de copii. Ei nu sunt doar subiecte cei mai uh, slabi și expuși, dar în multe culturi sunt uciși sau mutilați din cauza unor superstiții și uh, credințe populare. Copiii cu dizabilități sunt persoane care nu doar se bucură de puține drepturi, dar și din cauza dizabilităților sunt abandonați, izolați, abuzați sau chiar uciși. Um, este important ca copiii indigeni cu dizabilități să fie incluși în toate politicile, acțiunile și programele de cooperare internațională și este important ca Uniunea Europeană să garanteze o abordare specifică dedicată lor, mai ales în mod specific în domeniul dezvoltării. Așa cum a spus Francisco Asis, aș dori să înțeleg mai bine care poate fi relația dintre ceea ce se întâmplă în mod tradițional din cauza unor superstiții în comunitățile indigene și măsurile care pot fi cu adevărat ă, aplicate atât de statele de referință cât și de către Uniunea Europeană. Deci, concret, cum putem, ce putem să facem noi pentru a apăra în mod eficient ă, drepturile acestor ă, copii în aceste comunități foarte expuse. Mulțumesc. Thank you, Mr. Corau. Madam Weber, please. Mulțumesc, domnule Corau, domnule Weber. Mulțumesc foarte mult, mulțumim de asemenea pentru prezentarea activității dumneavoastră. Este o activitate impresionantă și vine la momentul oportun. Pentru că la ultima plenară a Parlamentului European am adoptat o rezoluție privind situațiile de urgență care uh, se referea la uh, uciderile uh, din milă și era vorba despre uh, oameni care își omorau proprii copii pentru că copiii acestora sufereau de anumite dizabilități și uh, atât părintele cât și copilul era învinovățit în sânul comunității uh, și bineînțeles că nu era vorba de nimic care să se apropie de vreun tip de empatie sau de milă. Rezoluția, respectiv numele ei, nu a fost cel mai potrivit, însă vreau să spun că subiectul în sine a fost uh, supus ă, dezbaterii și adus în atenție de curând. Ceea ce descrieți aici este amploarea acestui fenomen care depășește cu mult ceea ce își poate imagina cineva. Și de fapt, întrebarea mea este următoarea. Mi este greu să cred că acesta este ceva ce se întâmplă numai în comunitățile populației indigene. Probabil că este un fenomen răspândit în societate și atunci, mai degrabă, uh, este și mai uh, răspândit în comunități ca urmare a tradițiilor sau a faptului că sunt comunități închise Însă, atunci când vorbiți și vă referiți la conștientizare, ceea ce este cât se poate de normal, vă gândiți la întreaga societate, probabil, și nu numai la comunitățile în sine. Ați identificat posibilități uh, referitoare la cum să lucrați și cum să cheltuiți banii Uniunii Europene într-o manieră în care oamenii să ajungă, banii să ajungă direct la copiii care au nevoie de ei, puteți să mergeți direct către comunități sau trebuie să lucrați fie cu autoritățile unui stat, fie cu societatea civilă din statul respectiv, astfel încât să ajungeți la uh, copii. Mulțumesc, domnule Weber, domnul Buchner. Mulțumesc uh, pentru acest uh, raport foarte interesant ați abordat un subiect uh, pe scurt, un subiect care mă interesează pe mine în mod special, și anume faptul că dizabilitățile sunt interconectate puternic și au legătură cu nivelul socioeconomic. Întrebarea mea către dumneavoastră, dacă Uniunea Europeană nu s-ar concentra în special pe, premis, pe a crea premisele de a apărea mai puține dizabilități în aceste țări. Mă gândesc, de exemplu, la operațiile de cataractă, care costă mai puțin bani, prin care uh, oamenii pot să uh, își îmbunătățească vederea. Și există și alte tipuri de vaccinuri și injecții preventive. Așadar, avem posibilitatea ca multe dizabilități să fie prevenite dacă uh, punem la dispoziție mijloacele potrivite. Sunteți de părere că Poate ar fi mai bine să ne concentrăm pe aceste măsuri preventive. Mulțumesc, domnule Buchner. Am și eu o întrebare, spune președinta. Noi la această subcomisie redactăm un raport privind uh, mariajele de copii. Și în, acest, uh, și în raportul dumneavoastră vă referiți la raportorul special al ONU uh, cu privire, pentru dizabilități și spuneți că și acesta este un citat din partea raportorului special și spuneți că fetele și femeile cu dizabilități din comunitățile indigene sunt expuse la un risc mai mare de a intra în mariaje timpurii, de a fi supuse violențelor sexuale și de a uh, ajunge în situații de sarcini nedorite. De ce este acest risc mai mare? Dacă puteți să-mi răspundeți la această întrebare. Mă uit în sală, observ că nu mai există întrebări din partea colegilor și aș dori să dau ocazia și uh, reprezentanților SAE pentru a se referi la acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, faptul că ați dat și SAE cuvântul. Aș dori de asemenea să mă alătur felicitărilor uh, adresate de ceilalți oratori cu privire la acest studiu, pentru că este cu adevărat un studiu excelent și copiii indigeni cu dizabilități sunt într-adevăr foarte bine acoperiți de uh, toate politicile noastre, Convenția pentru drepturile copilului, Convenția pentru persoanele cu dizabilități, politicile uh, privind populațiile indigene și acțiunile externe și, de asemenea, avem uh, o atenție sporită pe care o acordăm subiectului uh, discriminării la mai multe niveluri însă într-o oarecare măsură subliniază un fapt important și anume că în anii trecuți uh, am încercat să lucrăm pe marginea acestor aspecte, însă într-o manieră fragmentată. De exemplu, dialogul privind uh, drepturile omului, am discutat despre drepturile copilului, apoi despre persoanele cu dizabilități și drepturile acestora, apoi am început să discutăm despre persoanele care sunt membri unei minorități, populație indigenă și ulterior am făcut legătura. Și cred că acest raport va fi important uh, și pentru activitatea noastră de zi de zi și ne va oferi uh, sugestii importante referitoare la modul în care am putea să sporim atenția pe care o acordăm situației dificile a copiilor indigeni cu dizabilități. De asemenea, doresc să menționez, pentru că și dumneavoastră v-ați referit la acest subiect, situațiile de conflict în care comunitățile, respectiv uh, populațiile, au trebuit să fugă și și-au lăsat în urmă copiii. Ați atras atenția și asupra concluziilor Consiliului privind dizabilitățile și uh, managementul în situații de dezastru și Eco ține cont de nevoia celor mai vulnerabili, inclusiv de, persoan- de nevoile persoanelor cu dizabilități, uh, în uh, cadrul acțiunilor umanitare. De asemenea, ca un ultim punct pe care doresc să îl menționez, este o chestiune care se referă la infanticid. Superstițiile și uh, crezurile culturale nu sunt întotdeauna singura explicațiile pentru așa ceva. Populațiile indigene, mulți reprezentanți ale acestora, trăiesc dintr-un minim, sunt culturi de subsistență și pur și simplu nu au resursele necesare pentru a își hrăni copiii cu dizabilități severe. Și acesta este unul dintre motivele pentru care este atât de important să continuăm să lucrăm și să integrăm uh, aceste uh, populației indigene și să îi sprijinim în uh, ating și să ne uh, concentrăm în continuare pe atingerea obiectivelor uh, mileniului. Vă mulțumesc însă cu adevărat pentru acest raport, îl vom folosi în activitatea noastră cotidiană. Este un raport foarte bun. Președinte, mulțumesc că îi dau acum cuvântul doamnei profesor. Vale. Voi intenta în ordine. Mulțumesc, am să încerc să răspund în ordinea comentariilor formulate. Mai întâi, comentariile din partea domnului Asis. Da, într-adevăr, discriminarea și încălcările drepturilor se petrec la două niveluri, în cadrul comunității și din partea agenților statali, agresiuni sexuale sau uh, discriminare sub toate formele. De multe ori asta se întâmplă și în interiorul comunității și în exterior. cei care se află, spre exemplu, în apropierea comunităților uh, indigene, uh, Acum, rolul pe care trebuie să-l joace statul pentru a garanta drepturile fundamentale ale acestor copii, fetițe și băieți. Eu cred că aici instrumentele internaționale uh, sunt, există. Avem pe de o parte dreptul, uh, Convenția pentru Drepturile Copiilor, în care se vorbește despre interesul superior al copilului și asta trebuie să ne permită să păstrăm cultura, tradițiile popoarelor indigene în același timp. Spre exemplu, mă gândesc la cele spuse de experta uh, Națiunilor Unite, care spunea că ceea ce trebuie să facem este să îi pedepsim, să pedepsim uh, crimele, însă nu trebuie neapărat să pedepsim ideea de vrăjitorie. Ideea este că trebuie să pedepsim în momentul în care se ajunge la o omucidere. Însă nu cultura ca atare sau credința ca atare trebuie să fie uh, pedepsită. Pe, și în acest sens trebuie să ținem seama și de drepturile acestor copii. Apoi, statul trebuie să intervină. Trebuie să intervină în așa fel încât să creeze condițiile necesare pentru ca acești copii să se poată bucura de toate drepturile lor. Ceea ce înseamnă ca serviciile să fie mai aproape de comunitățile indigene. Deci atunci e clar că e vorba de obligația statului. Nu numai oferirea anumitor servicii, ci și ușurarea accesului la aceste servicii pentru uh, copii și statul și comunitatea internațională și Uniunea Europeană trebuie să contribuie la toate aceste campanii de sensibilizare, de conștientizare, care vor consolida ideea că dacă ai o dizabilitate, asta nu înseamnă că e ceva care trebuie să fie evitat. Și nu e o persoană care s-a născut așa are aceleași drepturi ca și o persoană care e diferită. Uh, care s-a născut fără dizabilități. Are și această persoană cu dizabilități, are puncte forte, are potențial și tocmai de aceea trebuie să-i oferim drepturile ce îi se cuvin la maxim. Și cred că aici e vorba de o chestiune de răspundere și statul are o răspundere. Statul trebuie neapărat să sancționeze orice crimă. Însă nu trebuie să încerce în același timp să anihileze o întreagă cultură. Apoi, în ceea ce privește întrebările domnul Cora, pe care le-a adresat domnul Corao, și anume Uniunea Europeană și statele membre. Ce pot face? Da, e adevărat că recomandările nu au fost toate menționate, însă, în ceea ce privește felul în care fondurile pot fi utilizate, destinate, alocate în mod efectiv, eu cred că Uniunea Europeană trebuie, dincolo de fonduri, să aibă și o muncă la nivel diplomatic, cu țări terțe, cu organizații internaționale, în așa fel încât să îmbunătățească sistemele de recensământ, să îmbunătățească politicile și acordarea unor fonduri pentru proiecte de conștientizare care vor afecta, așa cum a spus și noastră, nu doar comunitățile indigene, ci întreaga societate, să se ofere oportunități și persoanelor cu dizabilități și oamenii să nu mai perceapă aceste persoane ca o povară sau ca o problemă în societate sau ca o subspecie. Uh, sunt uh, persoane care au dizabilități și nu se întâmplă nimic rău și specific ar putea fi susținute proiecte specifice pentru aceste persoane indigene cu dizabilități în rândul uh, la nivel de universitate, în programa școlară din universitate, în așa fel încât să se știe că există astfel de persoane care pot aparține unei comunități indigene, care pot avea dizabilități, ceea ce e un lucru important. și să fie, uh, progre- să fie promovate astfel de proiecte care să fie universal aplicabile în rândul persoanelor indigene cu uh, dizabilități. Să există un fel de un sistem universitar cu alternativă pentru aceste persoane, care n-ar fi costa mai scump, n-ar costa mai scump, ci pur și simplu am plecat de la ideea că am putea organiza astfel de, uh, astfel de universități. Și uh, Ideea este să susținem și acele proiecte care, sau ONG-uri care există deja pe teren și care desfășoară o muncă în rândul comunităților indigene, pentru că acestea cunosc foarte bine terenul și știu foarte bine ce anume e necesar, deci susținerea muncilor e ceva foarte valoros. Alte activități care ar putea fi promovate și mai ales legat și de infanticid, care ne-ar permite să măsurăm impactul pe care infanticidul îl are în rândul comunităților indigene. Ar trebui să avem niște registre de înregistrare a certificatelor de naștere, pentru că de multe ori când se întâmplă, ce se întâmplă este că acești copii nici măcar nu sunt înregistrați undeva, nu au un certificat de naștere, nu figurează nicăieri. Deci asta înseamnă că nu au dreptul la o serie întreagă de servicii și nici măcar nu se știe dacă mor, nu mor. Deci, Ceea ce se poate face este poate să îmbunătățim aceste sisteme de înregistrare, în așa fel încât să putem măcar măsura impactul. Un alt aspect la care vreau să mă refer este că infanticidul e o, ceva foarte grav și se Evident, uh, deși pare să fie prezent frecvent în multe comunități, asta nu înseamnă că întotdeauna se întâmplă așa. Dar e foarte important ceea ce îmi spuneam și înainte, și anume să existe campanii de conștientizare și să oferim o imagine pozitivă a celor ce pot fi oferite de către astfel de persoane cu dizabilități față de comunitate. Apoi, în privința celor spuse de doamna Weber, referitor la asasinatele, uh, the killing mercy, the mercy killings, e adevărat că acestea afectează nu doar comunitățile indigene, Uh, și aceste comunități au fost deja uh, preluate în alte studii, uh, mă refer la abuzuri fizice, sexuale, persoane cu, în ceea ce vrește persoane cu dizabilități. Da, s-a detectat faptul că aceste abuzuri sunt mai frecvente în rândul acestor comunități. Deci ne-am putea gândi că, da, într-adevăr, poate e o cultură diferită de a noastră și că poate că de asta se întâmplă mai mult acolo. Însă nu trebuie să fie așa. Problema este că nu știm exact care este frecvența sau preponderența acestui fenomen, pentru că nu avem date concrete pentru a măsura fenomenul și pentru a fi măsură să uh, definim politici. Acum, felul în care trebuie să definim programele care funcționează, politicile care funcționează, eu cred că aici singura posibilitate este să consultați comunitățile indigene, uh, persoanele cu dizabilități, pentru că ele știu cel mai bine care sunt problemele lor, care au fost problemele lor când erau mici, ce nevoie au avut și de multe ori problema este că E nevoie de o, un consimțământ care să fie acordat în cunoștință de cauză. Însă noi avem foarte multe uh, de experiență în domeniu și consultările întotdeauna au dat roade. Și mai mult decât atât, trebuie să discutați și cu reprezentanții ai uh, organizațiilor copiilor cu dizabilități. Există un protocol care permite o astfel de consultare directă a acestor copii a, din partea comunităților indigene, ceea ce ne permite să facem un fel de studiu pe teren, de anchetă, pentru a vedea exact care sunt nevoile lor. În fine, aceasta este, uh, acesta este punctul meu de vedere. Apoi, în ceea ce privește întrebările puse de domnul Buchner, dacă nu cumva ar fi mai simplu să oferim îngrijiri medicale. Eu v-aș spune că nu. Pentru că problema nu e să dobândești sau să te naști cu o dizabilitate. Problema e mai degrabă că societatea te respinge tocmai pentru că ai acea dizabilitate. Deci nu s-ar întâmpla nimic dacă ai avea dificultăți să mergi, să vezi. Eu Văd colega mea aici alături de mine are ochelari și nu cred că se consideră nimeni că trebuie să fie discriminată tocmai pentru că are ochelari. Adevărul este că toate aceste uh, așa zise dizabilități care pot exista, permit totuși unei persoane să funcționeze în mod normal și trebuie să-i permită să beneficieze de toate drepturile sale. E nevoie de infrastructuri care să fie universal accesibile pentru toată lumea, chiar și persoanelor cu dizabilități. Acestea nu sunt mai scumpe, nu sunt mai scumpe decât infrastructurile normale. Dar dacă e doar să trimiți niște medici la niște, uh, niște regiuni îndepărtate, izolate, asta nu va pune capăt fenomenului, nu va pune capăt problemei, pentru că vor fi în continuare probleme cu copiii aceștia cu dizabilități, nimic nu se va schimba și copilul acela în continuare va fi uh, discriminat. Acesta este punctul meu de vedere și cred că este împărtășit și de rețeaua globală pentru uh, uh persoanele cu dizabilități, care au foarte multe activități desfășurate în aceste comunități. E o problemă, aș spune la nivel social și nu e o problemă de natură medicală. Iar în ceea ce privește întrebarea pusă de doamna Lochbiller, căsătoriile infantile, dacă e un fenomen mai frecvent, de ce? Pentru că nu, nu în toate comunitățile, dar din întrevederile noastre reiese faptul că mulți dintre acești copii cu dizabilități nu sunt considerați drept persoane independente, autonome sau libere sau uh, în deplinătatea facultăților lor. Deci în continuare sunt uh, considerați copii, chiar dacă au 40 de ani. Și atunci familiile lor sunt cele care iau decizii Uh, cu cine să se căsătorească, când să se căsătorească. Și poate că asta se întâmplă cu, mai mult, cu o frecvență mai mare, cu o ușurință mai mare în rândul acestor uh, comunități. Și de multe ori copiii aceștia nu sunt întrebați, nu sunt consultați. Față de cele spuse de reprezentanta SAE, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Eu am subliniat de foarte multe ori care sunt cauzele culturale pe care, mm, care se ascund în spatele acestor stigmatizări și în care uh, ar duce la încălcări ale une, unor drepturi. Însă e adevărat că excluziunea uh, consolidează încălcările uh, față de drepturile omului, așa cum spunea cu și reprezentanta ASEAE. Asta în mod clar și într-un context în care resursele economice sunt uh, reduse, sunt mai mici, ar părea nu neapărat foarte rațional să dai de mâncare tot atât de mult unui copil normal și unui copil cu dizabilități, uh, care nu va contribui în același fel pe viitor la bunăstarea familiei. Deci, uh, părinții ar putea gândi că Ă, acel copil poate nu va aduce nimic familiei respective. Însă asta e o chestiune culturală. E adevărat că cu cât vulnerabilitatea economică e mai mare, cu atât mai mare e și probabilitatea ca acești copii în rândul comunităților indigene, cu, deci copii cu dizabilități, să sufere din cauza părinților, pentru că părinții consideră drept o povară. Și, mai mult decât atât, nu există programe de asistență socială pentru astfel de persoane. Și dacă există aceste asistență, nu ajunge la toată lumea de care are nevoie de ea. Deci, există o discriminare. Costă mult mai mult să uh, mergi și să ai acces la îngrijiri medicale pentru o persoană cu dizabilități decât pentru o persoană normală. Toate aceste lucruri costă bani, dar dacă nu sunt programe și politici de asistență pentru persoanele cu dizabilități, atunci, în mod evident, problema se agravează și vulnerabilitatea acestei comunități crește și se încalcă din ce în ce mai mult uh, drepturile acestor copii cu dizabilități. Și sper că astfel am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. I think you did. Thank you very much. <laughs> Cred că ați răspuns, într-adevăr și cred că și domnul raportor și, uh, a, a recunoscut că în studiul dumneavoastră există și reprezentanta SEA au recunoscut că în studiul nostru există foarte multe idei care vor uh, sta la baza muncii noastre viitoare. Uh, sorry, I think now we could start. Cred că acum am putea deja să începem, chiar dacă e cu patru minute în avans, să discutăm Raportul domnului uh, Francisco Assis referitor la încălcarea drepturilor uh, popoarelor indigene în uh, întreaga lume, chiar și problema acapărării terenurilor. Avem o primă prezentare, am avut o prima prezentare a acestui raport în ianuarie și acum discutăm recomandările. Am primit 221 de amendamente care sunt disponibile în toate limbile oficiale și negocierile ne-au permis să redactăm amendamente de compromis. Acestea au fost, uh, s-a început deja munca la ele. Și Comisia FAM și Comisia DEVE redactează avize pe marginea acestui uh, raport și Comisia DEVE a solicitat amânarea votului în AFED care era prevăzut în 23-24 aprilie, în așa fel încât să aibă timp suficient pentru a-și aproba propriul aviz. Deci noua dată pentru votul în AFET este 16 mai 2018. Bun. Și acum poate putem începe cu domnul raportor, domnul Asis. Ehm, serei breve, reunião de relatores <clears throat> sombra que decorreu na semana passada permitiu já alcançar um elevado am reușit săptămâna trecută să ajungem la un consens uh, cu privire la cele 25 de amende de compromis și în continuare trebuie să mai negociem cu privire la ultimele 15, dar am reușit să străbatem jumătate din drum. Avem 121 de amendamente care au fost înaintate și toată lumea dorește să contribuie la îmbunătățirea situației populației indigene. Am observat cu bucurie că există un mare grad de conștientizare a situației delicate în care se găsesc majoritatea populațiilor indigene. Cred că este corect să spunem că vorbim despre uh, niște chestiuni uh, transversale și că toată lumea a contribuit în mod semnificativ. Așadar, am fost plăcut, surprins să observăm că, în ciuda în ciuda tuturor dificultăților, acesta este un subiect care a adus la oală, la oaltă um, politicieni din diferite grupuri politice. Și mă bucur să constat că sunt mai multe lucruri care ne um, unesc decât ne separă. Mesajul este foarte consistent, cel pe care îl transmite Parlamentul, și anume că uh, trebuie să acționăm și singurul punct asupra căruia nu am căzut de acord se referă la amendamentele domnului Wagner, care sugerează înființarea unui uh, raportor, unui post pentru un raportor permanent pentru populațiile indigene. Uh, o sugestie despre care eu cred că ar trebui inclusă în raportul final, pentru că ar putea să ajute, într-adevăr, foarte mult la promovarea monitorizării permanente a situației populațiilor indigene. Și, de asemenea, uh, am putea să monitorizăm permanent ceea ce facem uh, în domeniul de aplicare al raportului. Așadar, grupurile politice au căzut de acord și s-au angajat de asemenea să contribuie la îmbunătățirea raportului pentru a uh, obține o propunere foarte bună. Propunerea uh, care a fost făcută nu este a mea, dar poate îmbunătăți foarte bine situația. Vorbim aici despre 400 de milioane de oameni în 60 de țări și cam 5.000 de comunități indigene diferite. Și sigur că ei uh, suferă de o lipsă cronică de vizibilitate, sunt adesea victime ale încălcării drepturilor lor și, de asemenea, le sunt încălcate adesea drepturile și ele. Nu, ei nu cunosc acest lucru. Noi la Parlament, în mod sistematic, am încercat să ne concentrăm pe aceste aspecte, să le sporim vizibilitatea și până acum, după cum am spus, în ciuda divergențelor cred că am reușit și în calitate de raportor cred că este foarte important ca această propunere să fie aprobată, pentru că poate cu adevărat să ne ajute să oferim un follow-up raportului nostru și, și raportul în sine este important, pentru că arată că europenii și Parlamentul European este cu adevărat îngrijorat cu privire la acest subiect. Și de asemenea, este important să creăm niște structuri de bază și să asigurăm continuitatea. Acest lucru l-am avut de spus. Mulțumesc, domnule Asis. Acum, din partea APPE-ului, domnul Țeller, raportor din umbră, și am înțeles că domnul Cip va lua cuvântul în numele său. Mulțumesc foarte mult. O declarație scurtă din partea colegului meu, în numele domnului Țeller, de fapt, și aș dori să mulțumesc raportorului în numele acestuia pentru colaborarea foarte bună Este important că Uniunea Europeană este lider în promovarea drepturilor uh, omului uh, în comunitățile indigene. Raportul actual poate ajuta la îmbunătățirea uh, situației comunităților indigene din diferite părți ale lumii. De asemenea, subliniez că vorbim de aproximativ 350 de milioane de oameni. Teritoriul ocupat uh, este unul extins și cam trebuie să ținem cont de asemenea de diversitate. Acesta este un element important. Domnul Țeller a spus că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze la fel de bine și pe viitor și cam atât. Acestea au fost informațiile transmise în numele domnului Zeller. Președinte, mulțumesc, domnule Cip, doamna Weber, din partea ALDE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul său de raport și pentru deschiderea de care a dat dovadă atunci când am discutat amendamentele care fuseseră înaintate. De asemenea, doresc să mulțumesc celorlalți raportori din umbră, pentru că, într-adevăr, adevărul este că la ultimele negocieri am uh, avut o abordare extrem de constructivă, am reușit să realizăm multe lucruri într-o perioadă de timp limitată și sunt încrezătoare că ceea ce a mai rămas de negociat va fi bifat cu ușurință. Sunt extrem de bucuroasă că anumite subiecte care sunt importante din punctul de vedere al grupului meu politic și au fost sugerate prin diferite amendamente, au fost incluse în uh, amendamentele de compromis și s-au bucurat de sprijinul tuturor grupurilor politice. De asemenea, doresc să menționez uh, câteva dintre ele, cum ar fi fondul de urgență, um, al um, Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului, referința cu privire la uh, susținătorii drepturilor omului în contextul instrumentului pentru protejarea susținătorilor drepturilor omului. Avem o susținere și o legătură directă între corupție și acapararea terenurilor și trebuie să ne luptăm împotriva practicilor corupte exercitate de anumiți investitori. De asemenea, actorii naționali și internaționali, uh, oficialii și autoritățile, pentru că adevărul este că fiecare la rândul său uh, poate să vină cu astfel de practici la un moment dat. De asemenea, s-a acceptat apelul de sprijin al uh, organizațiilor populațiilor indigene pentru care dețin o agendă de dezvoltare socială și cadrul de demarcare al teritoriilor indigene care ar putea să asigure sustenabilitate și să contribuie la uh, rezolvarea conflictelor cu privire la terenuri. De asemenea, s-a făcut referire la recomandările Comisiei 369 din 2013 cu privire la uh, mecanismele de uh, despăgubire colectivă, ținând cont de uh, conflictele care au existat uh, în aceste zone. Uh, Aștept cu nerăbdare să continui colaborarea cu colegii mei și să finalizăm amendamentele de compromis și apoi să mergem la vot. Înțeleg că votul va fi amânat. În ceea ce privește uh, poziția raportorului, propunerea a fost uh, într-adevăr aceea și anume să negociem, însă nu sunt convinsă încă că avem nevoie de asta. Însă, gândesc acum cu voce tare și spun că dacă um, Parliament maybe it could be a... Uh, dacă nu uh, este un raportor principal din partea Parlamentului, uh, poate ar fi bine să fie din partea subcomisiei DROA și poate pe viitor am putea să schimbăm un pic modul în care lucrăm la DROA și în acest context putem să ne gândim și la această propunere cu raportorul principal. Președinte, mulțumesc, da, ați înțeles corect. Votul la AFET va fi în mai și la plenară uh, va ajunge raportul în iunie sau iulie. Asta nu se știe încă. Domnul Buchner. Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru colaborarea foarte bună și pentru faptul că s-a ținut cont de foarte multe interese. Doresc să atrag atenția asupra unui punct care a fost deja abordat și anume ideea uh, raportării permanente. Mie se mi se pare absolut necesară. Tocmai în ultima vreme au apărut niște evoluții care, din punctul meu de vedere, sunt teribile. Vă rog să vă gândiți la popoarele indigene din Egiptul de Nord, care nu se pot întoarce pe teritoriile lor de baștină. Gândiți-vă la situația din Brazilia sau la ministrul agriculturii, Alain, care, că, la ministrul agriculturii care deține uh, singur o terenuri uh, de mărimea Spaniei și uh, unde agricultorii uh, autohtoni sunt uh, expulzați pentru a se folosi uh, terenurile uh, pentru a planta soia care să fie uh, exportate către Europa este responsabilitatea noastră și cred că un raportor permanent special pentru această situație ar putea să aibă un rol foarte important, mai ales în relația subcomisiei noastre uh, cu uh, AFET și cu agri și alte direcții asemănătoare, pentru că este responsabilitatea noastră, o responsabilitate pe care UE trebuie să și-o asume și pe care nu și-a asumat-o suficient până acum. Președinte, Mulțumesc. Ignațiu Curau. Si, grazie, președinte. Bine. Mulțumesc, președinte. Mai întâi doresc uh, să-l felicit pe colegul Asis pentru ceea ce a făcut. Din păcate, săptămâna trecută eu nu am putut să particip uh, la reuniunea raportorilor din umbră de la Strasburg pentru că soția mea a născut. Aș, uh, dar am citit. Thank you. Mulțumesc. Notiți. Da, o veste bună. Dar am citit Um, raport, proiectul de raport, am depus amendamente. Amendamentele mele au doar scopul de a consolida linia propusă de raportor pe care o sprijin. În amendamentele 119 și 120 subliniez importanța integrării copiilor indigeni cu dizabilități în toate politicile, acțiunile și programele uh, care au legătură cu cooperarea internațională și relațiile externe și cer să se garanteze interconectarea sau legătura dintre statutul de indigen și statutul de dizabilitate în, în, în convențiile internaționale. Nu e suficient doar ca aceștia să fie incluși pe lista grupurilor vulnerabile și amendamentele 121-122 subliniază că orice proiect de dezvoltare al Uniunii pentru persoanele indigene trebuie să țină cont de persoanele indigene cu dizabilități, să garanteze uh, consimțământul lor viitor uh, liber și informat. Trebuie să fim atenți la drepturile și oportunitățile persoanelor cu uh, dizabilități și mai ales copiii. Deci, uh, în continuarea uh, subiectului discuției precedente. Uh, acestea fiind spuse, sper și oricum noi vom fi la dispoziția raportorului și sper că vom coopera foarte bine pentru a, a obține la sfârșit un text cât mai eficient. Mulțumesc! Thank you! Vă mulțumesc! Și acum dau cuvântul din nou uh, lui Tove Gant de la uh, Serviciul de Acțiune Externă. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am mare lucru de adăugat. Doresc doar uh, să vă felicit pentru proiectul de raport și să menționez faptul că ceea ce face ceea ce faceți, uh, raportul dumneavoastră corespunde unui punct uh, din planul de acțiune 2015-2019 pentru democrație, în care statele membre se angajează să dezvolte politici europene pentru popoarele indigene, uh, conform declarației ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc! Bun. Raportorii din umbră de la ECR și de la GUE nu sunt prezenți, dar presupun că sunt în contact cu raportorul. Domnule Asis, doriți să luați din nou cuvântul? Eu <clears throat> Doresc doar să mulțumesc încă o dată colegilor pentru buna colaborare amendamentele lor au îmbunătățit textul. Nu e um, de mirare că diferite inițiative au fost adoptate, aceste propuneri și aceste amendamente îmbunătățesc raportul. Deci cei care au participat la acest proces um, au dov- au dovedit că sunt specialiști și sunt uh, sensibili la importanța subiectului și aceasta este o primă victorie pentru acest subiect în Parlamentul European și sunt convins că va fi foarte ușor să umplem lacunele uh, care există încă, vom ajunge la amendamente de compromis și vom vota în mai un text bun. Iar cu contribuția contribuição dos diversi grupuri grupos parlamentares. Și acest lucru se va datora contribuțiilor tuturor grupurilor politice uh, și uh, textul votat la FED și în plenară va fi unul bun, deci Parlamentul va adopta un raport care va reprezenta un angajament al deputaților europeni pentru apărarea drepturilor uh, popoarelor uh, indigene. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președinte, deci văd că raportul avansează bine. Acum uh, stăm foarte bine cu timpul și mă uit la domnul Xip și îl întreb ce să facem. Să începem cu debriefingul în urma misiunii DRUA la Geneva sau mai așteptăm să sosească alți colegi? Dacă nu, uh, va fi sarcina dumneavoastră să faceți acest raport comisiei. It's my choice. <laughs> președinte, dumneavoastră trebuie să alegeți. Bine, atunci eu sunt nerăbdătoare să vă ascult raportul și vă rog să ne prezentați uh, cum a mers misiunea Comisiei DROA la 37-a sesiune a uh, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului pe 5 și 6 uh, martie. Domnul Andrei Jib a condus delegația. Din delegație au făcut parte domnul Simeodines uh, de la PPE Malta, domnul Asis din Portugalia, domnul Can din Regatul Unit, și doamna Rodriguez din Portugalia, domnul Bashir din Regatul Unit și domnul Austrevicius din Lituania. Cred că programul a fost unul foarte intens și poate începem cu raportul dumneavoastră și apoi vedem, poate până la 18 ni se alătură și alți colegi. Mulțumesc! Przewodnicząca, rzeczywiście... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să încep prin a vă spune că comisia noastră a fost foarte bine pregătită. Am uh, văzut programul din timp și am avut impresia că abordarea noastră a fost uh, oarecum unilaterală, dar s-a dovedit că s-au abordat chestiuni legate de respectarea drepturilor copiilor. De altfel, chiar azi am tras atenția asupra acestui element, drepturile copiilor în situații de conflict armat. Am avut ocazia să ascultăm mărturii din partea ambasadorilor uh, statelor membre, am um, identificat prioritățile, um, prioritățile au fost adoptate de statele membre și uh, acestea colaborează la, la Geneva în mod foarte eficient uh, și pot astfel uh, să aibă inițiative care apoi sunt adoptate pentru că sunt foarte bine pregătite de statele membre ale Uniunii. Ehm, astfel, în Comisia pentru Drepturile Omului de la Geneva se adoptă rezoluții pe această bază. Voința statelor membre de a ajunge la o poziție comună a Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului este esențială pentru a asigura succesul acestor inițiative. Anul acesta, Uniunea Europeană, prin intermediul statelor membre, a avut inițiative în ceea ce privește drepturile copiilor, libertățile religioase în, Corea, în legătură cu Corea, Birmania și Siria. În uh, cursul discuțiilor noastre, am uh, identificat, bineînțeles, uh, nevoia de a reforma Consiliul pentru Drepturile Omului. Acest lucru nu este, această constatare nu este nouă. Ne-a făcut deja obiectul multor discuții, întrebări și în legătură cu acest lucru am, uh, mi s-au dat mai multe tipuri de răspunsuri. Dar aș dori să pun accentul pe întâlnirea cu președintele acestei uh, comisii, ambasadorul Suicev, care ne spune că, după părerea lui, trebuie să se sublinieze tocmai uh, această uh, actualizare regulată a Comisiei pentru Drepturile Omului a Consiliului pentru Drepturile Omului, mă scuzați, și a instrumentelor esențiale și a progreselor uh, făcute, inclusiv în țările în legătură cu care avem rezerve. În ceea ce privește punerea în aplicare obligațiilor lor. Deci, această revizuire, evaluare regulată mobilizează mult aceste țări. Chiar dacă nu se respectă toate obiectivele, doar faptul că se face ceva la nivel formal, juridic, reprezintă deja un rezultat în sine. Deci, capacitatea de a... Deci uh, ne e greu să convingem anumite țări, dar astfel putem să facem presiuni. În um, discuțiile noastre, la reuniunile noastre, inclusiv cea cu un altul comisar al ONU pentru drepturile omului, această reuniune a fost una importantă, mai ales că um, sărbătorim anul acesta 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului și am atras atenția asupra faptului că de 30 de ani există și premiul Saharov, care este decernat în fiecare an de Parlamentul European. Este important să subliniem uh, efectele pozitive ale premiului Saharov. Uh, o mare parte din uh, cei care au, uh, celor care li s-a decernat premiul Saharov fac parte astăzi din rețeaua Saharov, care este un instrument important de promovare a drepturilor omului. Am invitat, de altfel, am invitat pe interlocutorii noștri să participe um, la sărbătorirea premiului Zaharov, la conferința pe care o vom organiza și la cele două evenimente majore de la Parlamentul European. Toți uh, interlocutorii noștri au răspuns cu mult entuziasm, au spus că vor participa la aceste evenimente și este deci o ocazie excelentă de a avea printre noi, nu doar pentru un altul comisar pentru drepturile omului, dar și pe raportor, Uh, care vor putea fi invitați de marcă uh, uh, ai subcomisiei drepturilor omului. Rapoartele prezentate la această sesiune au fost mult comentate, nu voi reveni asupra lor, dar cred că am avut o discuție foarte utilă și cu uh, ONG-urile. De obicei, timpul prevăzut pentru dezbateri uh, uh, are ca și consecință faptul că ONG-urile își prezintă așteptările, propunerile și apelurile pe lângă Uh, acest timp. Astăzi, delegația în ansamblul său a ascultat toate sugestiile și așteptările ONG-urile uh, ONG-urilor și am spus acest lucru în raportul nostru. Fiecare organizație uh, s-a putut exprima și să a putut spune concret ce probleme dorește să pună în discuție și unde ar dori mai mult sprijin sau un parteneriat cu Parlamentul European și cu instituțiile europene în general. regăsim în mod regulat problemele cu care se confruntă societatea civilă. Agenții străini, finanțările, interdicțiile de toate felurile, funcționarea ONG-urilor în uh, multe țări în lume, dar aceste ONG-uri se uh, confruntă și cu lipsuri materiale care le limitează acțiunea și au făcut o serie de propuneri legate de dificultățile care se confruntă când vine vorba de responsabilitate, de jurisdicție din anumite state membre și s-a pus și problema nevoii de a lupta împotriva fenomenului de fake news, care afectează din ce în ce mai mult ONG-urile și domeniul lor de activitate. Uh, sunt instrumentele care pot mina credibilitatea ONG-urilor Aș dori să subliniez din acest punct de vedere că, pe lângă cele două persoane pe care le-am menționat deja, și anume președintele um, Comitetului pentru Drepturile Omului, domnul Schulz, și comisarul pentru Drepturile Omului, domnul Hussein, ne-am întâlnit și cu doamna Clemens, raportor special în ceea ce privește Uh, traficul și exploatarea copiilor, prostituția uh, în rândul acestora și uh, pedopornografie. Um, ne-am întâlnit și cu doamna Virginia Gambachire pe problema copiilor în zonele de conflict și mai ales această doamnă și-a um, exprimat interesul de a veni la conferința pe care o vom organiza cu ocazia comemorării Declarației Universale a Drepturilor Omului și cei de 30-a uh, aniversare a premiului Zaharov. Um, am discutat și cu raportorul special pentru drepturile legate de respectarea vieții private. Uh, am discutat despre noile tehnologii în contextul respectării drepturilor cetățenilor și în discursul său um, a extins um, atât uh, cunoștințele noastre, cât și uh, a vorbit despre toate, toată gama de amenințări legate de exploatarea datelor sensibile. Cred că subiectul este mult mai vast decât ne-am închipui. Um, toți cei care se ocupă de protecția datelor personale în Parlamentul European, cred că a primit o adevărată lecție. Acest raportor al ONU ar trebui și invitat și el aici la Parlamentul European. Am, discutat uh, și cu doamna Cristina Evans, raportor special pe problema uh, populațiilor indigene și um, aici revin la subiectul uh, din uh, discuții noastre de, din această masă și cu doamna Isabel Durand, pe care o cunoaștem aici în Parlamentul European și cu ambasadorul Arturo Cabrera. Și a trebuit să ne împărțim delegația pentru că uneori am avut uh, întâlniri, uh, două întâlniri în paralel pentru că multă lume dorea să se întâlnească cu noi. Bineînțeles, vă regăsi detalii în raportul nostru. Am uh, avut de asemenea discuții cu mai mulți ambasadori, dincolo de ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, ne-am întâlnit și cu alți ambasadori ai unor state importante din diferite puncte de vedere. Într-o seară Ne-am întâlnit cu ambasadorii ai uh, țărilor străine, țări din parteneriatul estic, cum ar fi Ucraina, și uh, altă dată ne-am uh, întâlnit cu ambasadorul Etiopiei, ne-am întâlnit cu reprezentanța multor țări din Africa, din Asia și am putut uh, avea schimburi de opinii utile pe diferite aspecte. Nu le pot menționa pe toate aici în detaliu, bineînțeles. În încheiere, Aș dori să mulțumesc întregii delegații pentru că pe parcursul lucrărilor uh, noastre am putut uh, am, am fost extrem de activ, dar doresc să mulțumesc și secretariatului subcomisiei noastre pentru munca de pregătire pentru excelenta pregătire a călătoriei, a, a, a misiunii, a, a programului acolo. Îmi doresc să mulțumesc și ambasadorului UE pe lângă Comitetul uh, pentru drepturile, pe lângă Consiliul Drepturilor Omului, pentru că am primit extrem de multe informații utile din partea delegației noastre la Geneva. Mulțumesc! Report. It seems it was a very successful. Mulțumesc, domnule Grăjib, pentru acest raport. Se pare că a fost o misiune de succes. Dumneavoastră ați spus că ați întrebat diferiți interlocutori dacă pot veni și să ne prezinte declarații în ceea ce privește munca lor în comisia, sub comisia DROA sau uh, într-o altă comisie în noiembrie. În trecut, cred că am avut și ocazia să ne întâlnim cu ambasadorul Uniunii Europene uh, la Geneva. A venit în comisia, sub comisia DROA când a făcut o prezentare a uh, deciziilor luate de către Consiliul pentru Drepturile Omului. Și mă gândesc că um, această sugestie poate să fie luată în considerare înainte de raport, în așa fel încât să-l invităm și să ne spună ce s-a întâmplat în uh, sesiunea de vară sau eventual în sesiunea din septembrie. Și cred că astăzi dimineață, de asemenea, am mai discutat și încă un alt aspect, și anume să-l invităm pe domnul comisar înainte să-și uh, termine mandatul în august. Și poate că și asta e ceva care a reieșit din vizita dumneavoastră. Când am citit uh, declarația care a, uh, inițială, care a deschis lucrările Consiliului pentru Drepturile Omului, a fost o declarație foarte bună, ca de obicei. Și um, asta a demonstrat totuși în același timp și a dus la multe frustrări cât de dificil este în rândul entităților care se ocupă de drepturile omului să uh, faci o muncă la nivel independent pentru drepturile omului. E foarte greu să faci muncă de lobby în favoarea drepturilor omului și în favoarea acestei, uh, acestei munci pentru promovarea drepturilor omului în final, o ultimă observație. Eu uh, nu am participat la delegație, dar uh, am regretat faptul că anul acesta nu am avut și o rezoluție care în mod specific să uh, se ocupe de această sesiune a Consiliului, așa cum am făcut și în anii precedenți, pentru că am înțeles că și dumneavoastră v-ați referit la asta mai devreme în dezbaterea DROA, uh, și anume că, într-adevăr, aș spune 80% din conținutul unor astfel de rezoluții este oglindat în raportul an, uh, referitor la rezoluția referitor la raportul anual, dar 20% nu, pentru că se referă la aspecte foarte specifice, punctuale, care se leagă de sesiunea ce se desfășoară la Geneva. Așa că, din câte înțeleg eu, Cred eu că n-ar trebui să abandonăm acest uh, procent și ar trebui să redactăm rezoluția la timp, în așa fel încât să putem uh, avea un cuvânt de spus, un, să influențăm Consiliul, să exprimăm prioritățile noastre, pentru că uh, altfel cum? Nu sunt sigură că v-am înțeles bine în ceea ce privește ONG-urile, pentru că parte din ONG-uri sunt aceleași Uh, adică organizațiile care fac lobby aici la noi, pe lângă noi, la Bruxelles, sau organizațiile pe care le întâlnim la Geneva. Și, deci, pentru aceste organizații, dacă pot deja să abordeze aceste aspecte prin rezoluția pe care noi o adoptăm, mă gândesc că asta va spori conștientizarea față de ceea ce facem noi aici. Și delegația Parlamentului la Geneva, evident, asta e un document de referință care demonstrează exact munca noastră. Deci așa, doar o declarație pe care vreau să o fac. Doriți să mai interveniți? <clears throat> Pani Przewodnicząca, oczywiście... Mulțumesc, doamnă președinte. Evident, împărtășesc acest punct de vedere și anume că un raport anual să fie pregătit într-o anumită secvențare din punct de vedere cronologic al calendarului anul acesta a fost un pic mai uh, prost organizat uh, față de problemele și uh, cu care ne-am confruntat. Pentru că se publică cu un an mai târziu. Deci când se adoptă un raport în luna decembrie 2017 pentru anul 2016, e clar că dinamica lucrurilor a evoluat uh, Uh, mai repede și realitatea depășește uh, concluziile cuprinse în raport. Însă problema pe fond uh, în continuare e asemănătoare. E adevărat că toate chestiunile care se referă la punctele de pe ordinea de zi, care sunt de actualitate, care sunt puncte uh, excepționale, evenimente care se petrec exact înainte de sesiune, toate acestea nu, e greu de integrat pe agenda de lucru. De aceea mă gândesc că ar trebui să găsim o soluție. O soluție care să ne permită ca uh, munca să nu se desfășoare în momentul adoptării raportului. Deci munca pe rezoluție să nu fie chiar atunci, uh, să nu fie pregătit exact înainte de, de sesiune, pentru că e presi- sunt presiuni, timpul presează. Și um, e nevoie de o abordare nuanțată din partea diferitelor grupuri politice. Așa cum um, facem și în Parlament. Un raport echilibrat e clar că e mai dificil de obținut în astfel de condiții, pentru că nu toată lumea are un cuvânt de spus și poate că nu toată lumea uh, poate adopta În schimb, e foarte adevărat că interlocutorii noștri, ONG-urile, sunt uh, uh, actori prezenți, activi, ne transmit multe informații. Și mă gândesc de asemenea că și uh, atmosfera din aceste sesiuni ne permite să punem accentul pe anumite chestiuni. nu sunt uh, uh, subliniate exact aceleași lucruri în lucrările din delegație și uh, ceea ce se întâmplă în uh, sesiune. Uh, deci e diferit când ai o corespondență directă. Și o ultimă observație, dacă îmi permiteți. Având în vedere timpul foarte scurt de care dispuneam și numărul mare de întrebări ce au fost adresate în uh, timpul ședințelor, cu ocazia concluziilor pe care le-am tras, am încercat să subliniem caracterul excepțional al, uh, din cauza tuturor comemorărilor și aniversărilor uh, pe care le-am evocat adineori. Și de fiecare dată am uh, evocat și cei 30 de ani de la înființarea premiului Saharov și tocmai am vrut să profităm de această ocazie, de această oportunitate pentru a invita pe acești oameni, pentru a invita la Parlament să vină și să coopereze uh, împreună cu subcomisia noastră sau împreună cu Comisia Libe. Pentru că, în fond, uh, protecția datelor personale e un aspect, un dosar care depășește cu mult uh, Uh, competențele noastre. Și de altfel trebuie să vă spun că mare parte din interlocutorii noștri și-au exprimat un interes uh, foarte pronunțat. Într-adevăr, am uh, reușit să avem legături, contacte cu acești oameni. Invitațiile vor fi redactate ulterior de secretariat și să sperăm că aceste invitații vor fi aprobate și confirmate. Vă mulțumesc! Yeah, thank you very much. And I see no... Mulțumesc foarte mult. Văd că nu mai sunt alți membri ai delegației care să fie apărut între timp. Așa că avem încredere de plină în dumneavoastră față de raportul cuprinzător pe care l-ați prezentat. Cred că putem să încheiem ședința aici și vom relua mâine dimineață la ora 9. Dar mulțumesc!